Bună dimineața, dragi colegi! V-aș propune să începem ședința noastră de astăzi, deoarece avem o ordine de zi destul de încărcată și vom începe cu deschiderea procedurii de vot la distanță, la votul final al avizului, astfel cum a fost el modificat în urma votului exprimat pe amendamente. Toți membrii care participă la vot, prezenți în sala de ședință a Comisiei sau prin participare la distanță, vor vota prin intermediul aplicației iVote. Votul va fi deschis la ora 9 și 10 și va fi transmis la ora 11 și va fi închis, pardon, va fi închis la ora 11.30. Dragi colegi, ați primit, rezulta, ați primit rezultatele primei sesiuni de vot prin uh, e-mail și acum putem continua cu cea de-a doua și ultima sesiune de vot. În timpul acestei sesiuni veți fi chemat să transmiteți lista de vot pentru votul final asupra vizului respectiv îmbătrânirea populației vechiului continent, posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020, folosind aplicația iVote. Ați primit un buletin de vot pentru ca votul final să fie încărcat în iVote. Trebuie să introduceți numele în panoul de informații, în partea stângă sus a ecranului, selectându-l din lista deputaților și să completați votul atingând butonul. Puteți trimite buletinul de vot direct în iVot, atingând butonul, butonul Play în colțul din dreapta sus al ecranului și alegând Trimiteți buletinul de vot. <clears throat> După trimiterea cu succes, aplicația vă va solicita să generați un buletin PDF pentru semnare și trimitere de pe adresa dumneavoastră de e-mail oficială a Parlamentului European către agrivot.europarl.europa.eu. Lista de votare trebuie transmisă după ce votul este declarat deschis, respectiv începând cu ora 9 și 10, și cel târziu până la ora 11.30, când sesiunea de vot va fi închisă. Listele primite în afara acestei ferestre nu vor fi acceptate. Odată ce votul este deschis, veți primi de asemenea un e-mail, precum și o notificare push de la iVot, confirmând că votul este deschis. Dacă nu ați primit comunica- <clears throat> notificarea push, puteți în continuare să votați. După închiderea sesiunii de vot, la ora 11.30, secretariatul va compila voturile și rezultatele finale vor fi anunțate în scris. Vom continua acum cu verificarea quorumului pentru a doua sesiune de vot. În acest sens, aș dori să rog fiecare membru care votează astăzi să solicite cuvântul activând butonul relevant din softul de participare la distanță. Solicitarea dumneavoastră pentru cuvânt va permite verificarea numărului minim de alegători prezenți pentru a continua cu votul. Da, it's okay. It's Vă mulțumim, am verificat acum că s-a ajuns la quorumul necesar și, prin urmare, putem continua cu votul. Vă rugăm să luați acte de asemenea că un membru supleant participă la vot, respectiv doamna Schneider îl va înlocui pe domnul Norbert Linz. Votul este acum deschis și vă rugăm să rețineți că pentru această a doua și ultima sesiune de vot aveți timp până la ora 11.30 pentru a transmite listele de vot prin iVot și buletinul de vot semnat prin e-mail. Vă rugăm de asemenea să contactați asistența IT pentru deputați în cazul în care aveți dificultăți cu iVotul. Numărul de telefon este 0032 2284 3800. Mergem acum mai departe <clears throat> cu următorul punct pe ordinea de zi. Dragi colegi, pesta porcină africană este o boală virală și infecțioasă um, care în Europa afectează atât porcii domestici cât și mistreții. Odată ce virusul infectează porcii și mistreții, se îmbolnăvesc și mor în câteva zile. Boala este prezentă în, prez- este prezentă în momentul de față în 11 state membre ale Uniunii Europene, respectiv în Belgia, Bulgaria, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia. Cel mai recent focar îl avem, de cât am înțeles, în estul Germaniei. Ca reacție, principalele țări importatoare, cum ar fi Republica Populară Chineză, blochează importurile europene de carne de porc, <clears throat> astfel încât economia Uniunii Europene poate să fie grav afectată. Francisco <clears throat> Reviriego Gordejo și zilvanius Livicius de la DigiSante, responsabil cu pregătirea crizelor în alimente, animale și plante, ne vor oferi o imagine de ansamblu asupra situației actuale și un răspuns din partea Comisiei. În ceea ce privește procedura, după discursurile introductive ale celor doi colegi, timp de șapte minute vor exista două seturi de întrebări în care alocarea timpului de vorbire în sloturi este următoarea primul set de întrebări adresate numai de către cei șapte coordonatori, cu un timp de vorbire de două minute fiecare, al doilea set de întrebări din partea altor membri, cu un timp de vorbire de maxim un minut fiecare. Răspunsurile din partea Comisiei vor fi timp de șapte minute în bloc la toate întrebările adresate. De asemenea, fac mențiunea că reprezentanții din partea Comisiei Digisante vor fi prezenți în sala de ședință. Da, acum cuvântul reprezentantului din partea Comisiei. Vă rog. Morning. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă dau informații la zi în legătură cu evoluțiile recente Stimați eurodeputați, știți care e situația cu această boală în Uniunea Europeană. Directorul meu a venit aici de mai multe ori cu prezentări complete în legătură cu această boală. Astăzi doar voi parcurge câteva hărți. Sper să pot să o fac. Hărți care arată cum a evoluat uh, boala și s-a deplasat în ultimele luni de când am venit aici. Vedeți pe aceste, această hartă că avem deja în Eurasia o serie întreagă de focare, dar pe noi ceea ce ne interesează ca zonă este mult mai mică ca dimensiuni decât uh, răspândirea globală pe continentul euroasiatic. Cu albastru vedem uh, focare relativ mici, care ne îngrijorează, bineînțeles, dar în perspectivă globală, cumva ne putem păstra optimismul cât privește serviciile și produsele pe care le folosim pentru a combate această boală. Așadar, acum dacă ar fi să ne concentrăm într-adevăr pe ce s-a întâmplat în Europa în ultimele luni, vedem că boala este prezentă în 12 state membre cu, cu situație foarte eterogenă. În anumite țări, ea vizează boala aceasta numai uh, mistreții în uh, Belgia, în Ungaria și așa mai departe. Și asta pentru că industria porcină a reușit să uh, concentreze cazurile, cazurile și să nu le permite să intre în fermele de porci, comportamentul fermelor, fermierilor s-a schimbat și așa mai departe. Însă în alte țări situația este mai proastă, asta din cauza mai multor factori, pentru că acolo sunt provocări specifice. Vedeți că în România sau în Bulgaria, de pildă, există cazuri la mistreți, dar din păcate multe cazuri izbucniri de focare în fermele porcine. Asta arată cât de greu este pentru producători să nu permită bolii să intre în ferme. Sunt probleme sistemice acolo, probleme de infrastructură și încercăm să-i ajutăm, înțelegând că Într-adevăr, acolo situația bolii este foarte diferită de ceea ce se poate vedea, de pildă, în Estonia, care de mai mult mai bine de șapte ani are probleme, dar cu foarte puține cazuri la mistreți, practic, și aproape deloc la fermele porcine. Asta din 2017 încoace, asta înseamnă că eforturile au dat roade um, în acest uh, sector de producere și prelucrare, iar producția de carne de porc s-a schimbat radical eliminând din lanțul respectiv uh, fermele care nu prezentau garanții suficiente. Um, tot așa, recent, așa cum a spus și domnul președinte, uh, a apărut un eveniment și anume faptul că a apărut în Germania această boală care este Germania, un producător de carne uh, și de produse porcine foarte important. Am avut asta aproape acum două, două luni, deci o izbucnire în septembrie 2020 nu am fost foarte surprinși, ne așteptam ca ea să apară acolo. Iar măsurile luate de până, până acum uh, sunt extrem de variate și de diverse. Noi la comisie am avut imediat decizia de salvgardare pentru a provoca, a deja mă scuzați, restul Uniunii Europene Uh, ca să nu există fluxuri de carne de porc între Germania și alte țări. Deci asta s-a întâmplat din primele zile în care am trimis acest, uh, această decizie. Am, primi, am trimis în Germania experți care cunosc această boală, care au fost uh, formați în mai multe locuri unul dintre el este cel care a reușit să stăpânească boala în Belgia, ea unde n-a mai apărut de un an de zile. Acolo a existat consiliere către colegii germani. Ehm, ce să facă? Nu înseamnă că germanii nu aveau aceste cunoștințe, nu. Practic, ehm, experiența de pe teren a acestor experți a fost apreciată de colegii germani. Bineînțeles, Germania a pus în, în practică toate măsurile care apar în legislația europeană. Așa ca detaliu, vedeți un pic uh, uh, imagini ale uh, unor uh, mistreți uh, infectați. Au existat patrule la granița Polonia-Germania și au găsit fragmente de mandibulă, dinți și așa mai departe într-o stare foarte proastă. Faptul că a fost găsit în septembrie înseamnă că boala a apăruse cel puțin cu câteva săptămâni înainte, în iulie, în august, probabil. Acum, pe următorul slide, vedeți o evoluție a situației. Tot în Germania a apărut un al doilea cluster, un al doilea focar, tot aproape de granița cu Polonia, la 2 km spre nord. Există acolo mai multe cazuri, peste 90, 85 Uh, în uh, clusterul inițial și 6 în cel din nord nou descoperit. Acolo iarăși s-a pus în aplicare uh, decizia și legislația europeană așa cum se cuvine și s-au impus cordoane sanitare pe teritoriu pentru a exista acea separare și așa cum vedeți pe hartă, practic în Germania doar o zonă foarte restrânsă a fost afectată și bineînțeles că restricțiile foarte stricte <laughs> rămân uh, uh, în picioare și colegii, bineînțeles, uh, colegii inspectori se asigură că lucrurile stau așa cum trebuie. Pe de altă parte, ne bucurăm să vă anunțăm că boala, practic, suntem convinși că a dispărut din Belgia cu totul. Vă aduceți aminte că, la un moment dat, lângă Luxemburg exist, au existat niște măsuri în fermele de acolo și practic cu toți uh, actorii implicați, cu pădurarii, veterinarii și fermierii belgeni. Am luat niște măsuri, n-a fost ușor pentru ei, pentru că este o zonă foarte densă, cu foarte mulți uh, mistreți prezenți, dar uh, ei au luat așa și s-au implicat în măsuri țintite cu cordon sanitar cu eliminarea anumitor porțiuni de pădure pentru a elimina aceste focare este clar că suntem convinși că asta este, acesta este o poveste de succes, aceste măsuri dau roade și vedeți și, și fotografii cu colegii uh, belgeni care s-au ocupat de această situație. Vreau să vă reamintesc de asemenea cum există, cum se procedează la regionalizare cu această boală, pesta porcină africană în Europa. Există un cod uh, de culori în funcție de gravitatea situației și în funcție de ce populație prezentă, mistreți, uh, porci domestici, ambele și așa mai departe. Și avem o specificitate aparte, așadar, în Sardinia. În concluzie, există foarte multe măsuri, inițiative um, europene cu reguli obligatorii sau uh, facultative care se aplică pe tot teritoriul UE. E vorba aici de stadiul de pregătire, de campanii, de um, regionalizare, de linii directive către statele membre, de cooperare pe plan uh, național și internațional. De asemenea, la cel mai înalt nivel s-a transmis un mesaj de sprijin politic. Am uh, avut o conferință, ultima dintre ele a avut loc în uh, Germania, în timpul săptămânii veterinarilor, unde au venit trei sau patru miniștri de resort și au arătat cât de angajați sunt pentru a uh, menține durabilitatea filierei uh, de producție porcine chiar și în condițiile unor focare de peste africană porcină. Care sunt principalele provocări? Le reamintesc. Dorim o durabilitate a uh, creșterii porcilor în Uniunea Europeană, că e vorba de ferme mari, că e forme de forme mici în fața acestei uh, boli. Iar asta nu se poate decât prin sporirea biosecurității. Dacă o fermă nu are astfel de măsuri, chiar și o fermă mică, asta reprezintă un pericol Mm, apoi uh, gestionarea mistreților, ceva foarte complicat, dar se poate face. Câte vreme nu avem vaccin, este foarte clar, în următorii ani va trebui să avem alte măsuri și alte activități, indiferent deci de prezența sau de apariția acestui uh, vaccin. E vorba și de comportamentul oamenilor și a turiștilor care trebuie să fie sensibilizați față de această boală. De asemenea, cu partenerii internaționali suntem în permanente negocieri pentru a, avea, ca ei să accepte regionalizarea noastră la toate nivelurile. Uneori reușim, uneori mai puțin. Asta pune probleme, ne pune probleme nouă, dar bineînțeles că nu totul depinde de mine, dar mă opresc pentru că deja v-am răpit foarte mult timp. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc domnule director, pentru expunerea făcută, o expunere extrem de interesantă. Iar acum intrăm uh, în uh, dezbateri, uh, dând cuvântul raport, coordonatorilor din partea grupurilor politice și um, am să iau eu primul cuvântul din partea grupului PPM, făcând câteva considerații. Domnule director, fără discuție, sectorul cărnii sau sectorul creșterii porcilor este unul extrem de important la nivel european și la nivel mondial. În țara mea este de asemenea extrem de important, mai ales din perspectiva faptului că România nu reușește să-și asigure consumul de carne de porc decât în proporție de 50% din resurse internă, fiind dependenți de importurile din altă parte, fie din interiorul Uniunii Europene, fie din afara Uniunii Europene. În același timp, pandemia a dezvoltat niște comportamente nebănuite, și anume uh, consumatorii uh, sau populația a început să cumpere, chiar dacă uneori nu aveau nevoie de acele produse. Ne putem trezi, mai ales când suntem în fața unui al doilea val, să fim uh, în fața unei crize alimentare generate de faptul că această, acest produs să dispară de pe piață. Iată de, de ce cred eu că de la nivelul comisiei europene trebuie să avem două abordări legate de acest sector pe de o parte ar trebui în opinia mea să consolidăm acest sector la nivelul uniunii europene și în statele membre care iată nu au această, aceste capacități de a și asigura resursa uh, de carne de porc din uh, um, intern și pe de altă parte sigur și uh, să intensificăm aceste măsuri de combatere uh, a pestei porcine africane care în România a afectat aproape un milion de porci uh, în ultimul an de zile de aceea aș vrea să vă întreb uh, o chestiune foarte simplă ați făcut o evaluare a numărului de cazuri de anul trecut până anul acesta să vedem cum au evoluat aceste cazuri la nivelul Uniunii Europene? Am înțeles că în uh, Belgia nu mai avem peste porcina africană, dar care este situația în alte state din Uniunea Europeană? Să vedem oare aceste măsuri pe care noi le-am luat sau dumneavoastră le-ați luat împreună cu statele membre au fost eficiente sau unde trebuie să mai intervenim? Pentru că, din păcate, vedem că nu avem încă acces la acest vaccin pentru combaterea peste păcine africană și atunci asigur că se impune să facem o evaluare strictă a măsurilor pe care trebuie să le luăm în perioada imediat următoare. Închei aici și dau cuvântul acum domnului uh, Olecas din partea grupului SND pentru două minute. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dragi colegi. O să vorbesc în limba lituaniană, limba mea maternă și să fiți pregătiți. Dragi colegi, domnule director de la comisie, mă bucur foarte mult că avem această dezbatere, această discuție care se concentrează pe probleme pe termen lung, pe care nu trebuie să le trecem cu vederea. Nimeni n-ar fi putut uh, să prezică pandemia coronavirus la scară mondială, dar fermierii noștri cunosc uh, gripa porcină africană, o combat de multă vreme încoace. Ea este mai cu seamă accentuată în uh, exploatațiile agricole mari. Mai multe aspecte trebuie luate în considerare. În primul rând, contro- controlul uh, populațiilor de uh, mistreți, cordoane sanitare, împiedicarea ieșirii din teritoriu și, bineînțeles, potențialul de găsire a unui vaccin. Acum vreau să vorbesc despre fermieri. Gripa porcină africană fermierii resimt impactul acestei boli chiar și în condițiile în care îndeplinesc toate condițiile și respectă toate măsurile. Chiar și în zonele de risc scăzut uh, se uh, resimt efectele acestei regionalizări. Și se știe că circulația produselor porcine este oricum restrânsă. Este clar că nivelul ajutoarelor și subvențiilor nu este suficient de mare uneori aceste finanțări și acest sprijin uh, apar prea târziu și uh, sumele sunt mult prea mici. Puteți oare să ne spuneți uh, de la Comisie, să trimiți un mesaj cum că statele membre pot ele însele să ia niște măsuri pentru a sprijini fermiere în uh, zonele de risc 3 pentru fermieri. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Müller pentru două minute.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 Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru informațiile cuprinzătoare. Combaterea acestei boli e un lucru, bineînțeles că avem dispozițiile de care e nevoie și ceea ce trebuie să se facă cu mistreții sunt lucruri elementare și foarte importante, însă iată, am văzut această hartă și vedem cum se răspândește în continuare totuși această pestă porcină africană, chiar dacă avem diferitele măsuri pe care le utilizăm. Din păcate, iată acum a ajuns și în Germania. Avem 86 de cazuri între timp. E un lucru care ne preocupă foarte mult, în primul rând, în regiuni, dar bineînțeles sunt lucruri care afectează și exporturile și piața. Piața a reacționat foarte repede de la primul caz de peste porcină. Din păcate, lucrurile arată în felul următor. Între timp, China, Japonia, Corea de Sud au blocat complet importurile de carne de porc din Germania. Iar acum ne aflăm în această situație în care e clar că avem nevoie și de sprijin din partea Uniunii Europene și întreb atunci Comisia ce se gândește să facă. Sper că încă mă auziți. În acordurile comerciale nu se face o diferență clară între regiunile în care se produce această carne Va trebui să arate altfel aceste acorduri comerciale pe viitor, astfel încât să fim pregătiți și pentru asemenea crize. Bineînțeles, există acum și problemele legate cu COVID-ul. În abatoare avem situații foarte dificile. În Germania, mii de zeci de mii de porci nu au putut să fie sacrificați în această perioadă, așa că ne dorim să devină activă comisia. Ce, și apoi ne-am dorit să știm ce fel de măsuri veți lua și în ceea ce privește găsirea unui vaccin. Am auzit că între timp China e foarte avansată și deja testează un vaccin. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul David are cuvântul pentru două minute acum. Dvakrát jsem v tomto parlamentu zažil od zastupců Evropské komise chválu na Českou republiku. Vă mulțumesc. Am auzit laude pentru Republica Cehă din partea reprezentantului Comisiei pentru că e singura țară care a reușit să ajungă la eradicarea acestei boli. Vă voi spune care sunt motivele pentru care așa ceva a fost posibil. În primul rând, serviciile veterinare sunt foarte bine organizate. După anii 90, situația a devenit stabilă. Un al doilea motiv e faptul că există exploatații mari care respectă toate regulile și regulamentele, așa că se pot asigura că porcii nu intră în contact cu porcii mistreți. subvențiile care apar în amendamentul 1096 al doamnei Holmeier ar afecta foarte mult aceste exploatații mari. Mai avem și foarte mulți vânători amatori, o mare parte din populația adultă are asemenea activități și e un lucru care acum e amenințat de interzicerea armelor de foc. Comisia discriminează aceste exploatații mari. Se va, se va opri din a face acest lucru. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Hausling pentru două minute. Vă rog. Ja, vielen Dank für den... Da, vă mulțumesc pentru informațiile oferite. Consider că totul devine tot mai preocupant. Nu înțeleg de ce DG Sante ne spune că există succese, eu nu pot să le văd. Iată că în Germania avem o situație foarte dramatică legată de această peste porcină africană și coronavirusul producătorii sunt acum într-o situație foarte proastă și de aceea vă întreb, spuneați și dumneavoastră în Germania, e o regiune micuță, dar sunt afectați toți producătorii din Germania, chiar și din cele mai îndepărtate locuri din Bavaria, producătorii sunt afectați chiar dacă distanța e mare față de focar. Așa că ce se întâmplă cu această regionalizare? Nu se poate face cumva astfel încât efectul să fie mai mic asupra întregului teritoriu al țării? Probabil aceeași situație se va întâlni pe viitor și în alte state, de aceea întrebarea mea e dacă există o strategie. Ne-ați spus câte ceva despre un vaccin, uh, E vaccinul ceva pe care trebuie să ne bazăm și în care trebuie să se facă foarte multe investiții. Doamna Müller ne vorbea despre China. Care e strategia aceasta cu vaccinul? Pentru că se pare că s-au luat toate celelalte măsuri, s-au construit garduri, uh, S-a încercat o limitare a regiunilor cu probleme, însă vedem că succesul a venit doar în parte. Și de aceea mă întreb cum se va continua cum se va continua cu reducerea populației mistreților? Știu că și acest lucru e unul dificil. Și concret, ce se întâmplă cu ajutoarele? Ce fel de ajutoare pot primi țările și exploatațiile care sunt foarte afectate? Multe dintre ele nu mai reușesc să se mențină la suprafață și de aceea acestea trebuie să fie ajutate. În Germania există acea problemă cu abatoarele, acum totul e întârziat, foarte multe dintre exploatații nu vor reuși să supraviețuiască, așa că situația este una foarte, foarte gravă. Vreau să știu ce va face comis Comisia în mod concret, nu doar să trimită experți. E nevoie de ceva mai mult, pentru că se va ajunge la o criză foarte extinsă. Vă mulțumesc! Domnul Cuzmiuc, acum pentru două minute are cuvântul. Dziękuję bardzo, panie, panie przewodniczący, szanowni, szanowni... Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. După părerea mea, această problemă este una foarte importantă și mai ales regionalizarea peste porcine africane cum ne spunea domnul director, pentru că această boală se află în Uniunea Europeană deja de mulți ani, așa că avem o experiență îndelungată în ceea ce privește abordarea acestei boli, mai ales în cazul mistreților, dar și când ne gândim la crescătorii de porci. Avem o asemenea experiență, ceea ce înseamnă că noi suntem în stare să oprim și să stăpânim această boală, deși am putut să vedem că se răspundește acum în alte părți din Uniunea Europeană. Avem diferite zone protejate, avem zonele de supraveghere unde putem, unde există mistreți, unde apar mistreți care poartă această boală. De multe ori am putut să constatăm că probabil există o creștere în numărul de animale care sunt bolnave. Așa că care ar fi niște măsuri de prevenire? Am putut să vedem că unele dintre aceste zone ocupă de fapt regiuni întregi administrative din Polonia. și nu zone restrânse ca dimensiune. Așa că am putut să constatăm și noi o creștere în numărul de cazuri. Nu știu dacă va fi posibil să continuăm cu restricțiile, să le aprofundăm pe acestea, pentru că știm că aceste restricții înseamnă o povară uriașă asupra producătorilor care au probleme în a-și vinde produsele în acele zone unde este prezent virusul. Bineînțeles, am văzut că e o problemă care există în Uniunea Europeană, o problemă care există și în China. Dacă avem aceste regiuni atât de extinse în care nu se poate produce sau vinde un produs, atunci un asemenea fapt are un impact asupra vânzării produselor. Nu știu ce ne-ar putea spune reprezentantul Comisiei în acest sens. Poate am putea să ne axăm mai bine acțiunile și felul în care desemnăm aceste zone. Minute are cuvântul. Uh, thank you. I won't need... Mulțumesc. Nu am nevoie de două minute, cam tot ce am vrut eu să întreb a fost deja întrebat de colegii mei. Vreau să îi mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru explicațiile date. Voi repeta doar cele spuse de colegul meu de la Vers și anume ce se va face astfel încât să fie ajutați oamenii, să fie ajutați producătorii, consilieri, experți și așa mai departe e un lucru, dar e clar că nu îi vor ajuta ei pe cei care sunt cei mai afectați, așa că vreau să știu ce plănuiți. Da, mulțumesc. Mergem acum mai departe cu doamna Cristina Schneider pentru un minut. Yeah. Guten Morgen. Bună dimineața! S-a menționat deja faptul că Pesta porcină africană a sosit în Europa și că amenință un întreg sector. Avem probleme foarte mari, mai ales cu exporturile. Exporturile spre statele terțe nu mai sunt posibile. Acum există obstacole comerciale, mai ales spre China. Toate acestea ar putea fi eliminat, eliminate prin regionalizare. De aceea întreb Comisia ce fel de acțiuni va întreprinde în acest sens și ce trebuie să facă statele membre. Și aș mai avea o întrebare. Ce ați vrut să spuneți în introducerea dumneavoastră când spuneați că regionalizarea trebuie să fie prelucrată? Ce, la ce fel de acțiuni concrete vă gândiți pentru regionalizare? Și apoi ne-ați spus că nu vom avea la dispoziție un vaccin. Da, știm acest lucru, știm că va mai dura cel cel puțin și anul viitor. Eu cred că se întâmplă acest lucru și din cauza că nu prea există stimulente și pentru că nu există acțiuni foarte clare. E comisia dispusă să vină cu stimulente și mijloace financiare în ceea ce privește un vaccin. Și un al treilea lucru, în statul meu membru, în Germania, și aici noi credem că Trebuie să avem măsuri astfel încât să fie eliminată această boală și e nevoie de acea regionalizare, dar în primul rând e nevoie de finanțare și e nevoie de proceduri care să fie rapide și care să nu fie mult prea birocratice. Cum se gândește Comisia să faciliteze această procedură? Mulțumesc pentru atenție! Stimați colegi, am rugămintea să respectați timpul de vorbire, deoarece în caz contrar nu o să putem avea parte de răspunsurile din partea Comisiei. Are acum cuvântul doamna Clara Aguilera pentru un minut. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Da, aș dori să mulțumesc mai întâi Comisiei pentru prezentarea din partea DG Sante și aș avea câteva întrebări de pus. Eu cred că situația, așa cum s-a văzut, e îngrijorătoare, dar îngrijorarea aceasta poate fi diferită în funcție de țări. Deja, de ceva multă vreme, ni se tot spune din partea Direcției Generale că sunt țări în care controlul poate nu e atât de strict, spre exemplu în România, în Bulgaria. De aceea aceste țări necesită un sprijin suplimentar din partea Uniunii Europene pentru a efectua un control mai eficient. Acum, ce, ce, ce vom face cu aceste țări care au nevoie de un ajutor mai specific și Apoi, aș dori să știu dacă la nivel privat există deja cercetare în domeniu pentru a găsi un vaccin pentru că noi am avut această boală în țara mea de multă vreme și aș vrea să știu, se va face ceva la nivel de legislație în așa fel încât să putem avansa? Mulțumesc! Domnul Adrian Lazara, pentru un minut, are cuvântul. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Da, exact așa cum a spus și colega mea, Clara, să știți că noi în Spania avem, ne confruntăm cu niște consecințe catastrofale pe care uh, uh, uh, le au acum uh, uh, pesta poscina, pe, dar care exista deja de foarte multă vreme, mai ales în anumite regiuni. Și acum de-abia vedem felul în care s-a răspândit și uh, e, trebuie neapărat să ajungem la o situație de normalitate cât mai repede cu uh, putință. Din din uh, prezentare, care era foarte completă, foarte bună, ați uh, subliniat faptul că există o nevoie și anume de prevenire în rândul porcilor mistreți. Acum, așa cum ați sugerat și dumneavoastră, ar trebui ca statele membre să poată controla și această populație. Aș dori să știu, eventual, ce poate face Comisia pentru a ajuta statele membre în așa fel încât să putem să controlăm și acești porci mistreți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kalinowski, pentru un minut are cuvântul. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do przedstawiciela Komisji. Do... Vă mulțumesc. Am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Are de-a face cu producătorii din zonele care sunt acoperite de acele dispoziții, zonele de regionalizare. Avem zonele albastre care persistă în timp, însă ce se întâmplă de fapt cu aceste focare. Avem porcii domestici și mistreții. E clar dificil să se facă inspecții în ceea ce privește mistreții și câteodată chiar și în asemenea zone. Știm că regulile și dispozițiile pentru zonele albastre trebuie să fie mai multe decât în zonele roșii și avem asemenea inspecții care sunt efectuate Există în continuare o producție de asemenea produse, dar e afectată ce se, e afectat ce se întâmplă și în alte zone. Mulțumesc. Rope pentru minut are cuvântul.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 Vă mulțumesc, domnule președinte. Răspândirea pestei porcine africane ne preocupă. 11 state membre sunt uh, afectate din 2014. Veste bună dispariția bolii în Belgia, însă totuși situația e îngrojătoare în Polonia, unde creșterea porcilor este puternic afectată și din 10 septembrie au apărut cazuri de infectare la mistrețe în Germania. Totul e foarte preocupant pentru că am putut să constatăm că Există o distanță de 64 de kilometri de la prima infecție, deci vedem că boala a trecut, în, a parcurs 64 de kilometri într-o lună în Germania. Știu că Germania face tot ceea ce poate și că va avea bariere între ea și Polonia, astfel încât să stăpânească situația, însă, în realitate, pentru moment, totul e un eșec, așa că eu îmi fac griji pentru Franța, care e vecina Germaniei. Dacă boala se răspândește, vor exista și la noi consecințe foarte grave, așa că întreb Comisia care e strategia sa exactă, astfel încât să putem face față situației. Ce fel de măsuri? Garduri, sacrificare sau așteptăm vaccinul? Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. am încheiat lista de vorbitori. Vom... No? Domnul... Ah, ah, sorry. Domnul Rope pentru un minut are cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul, domnul Rope. Jo, gudai. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, klausimas yra. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această chestiune e într-adevăr una foarte importantă și am discutat despre ea și în mandatul precedent. Din păcate, din 2014, când a început această problemă în statele Baltice și în Polonia, s-a răspândit în 12 state și situația se înrăutățește. Eu consider că trebuie să găsim măsuri mai eficiente iar țările care sunt complet afectate de această boală au nevoie de un vaccin. De aceea eu cred că trebuie să ne axăm pe necesitatea unui vaccin și aici mi-aș dori mai multe informații. Un al doilea aspect pe care l-aș menționa, multe țări, printre care și Lituania, și-au distrus stocul de porci. Am sacrificat în Lituania peste 60.000 de porci, înseamnă pierderi financiare uriașe. Ce va face Uniunea Europeană în acest sens? Eu cred că trebuie să sprijinim acele țări care nu reușesc să se bazeze doar pe producția internă, ci trebuie să aibă importuri de carne de porc. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Dau acum cuvântul reprezentantului uh, uh, din partea Comisiei cu rugămintea de a vă referi uh, în mod expres la această problemă a a populațiilor de porci din streț. Tot mai mulți colegi de-ai noștri au ridicat această chestiune și se pare că este una dintre problemele serioase și care concură la răspândirea acestei boli. Și aș vrea să vă axați în răspunsul dumneavoastră care sunt mecanismele concrete prin care comisia poate să oblige statele membre să-și aducă populațiile de porci din streț la un nivel optim astfel încât acestea să nu contribuie la răspândirea acestei boli. Mulțumesc, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and thank Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc colegilor uh, eurodeputați pentru întrebările puse. Parcurgându-le, îmi dau seama că cunoașteți multe despre această boală, această gripă porcină africană, multe întrebări. Merg direct uh, la subiect. O să încep cu întrebarea domnului președinte Buda ce facem noi cu stăpânirea bolii în populația de mistreți. Nu avem un vaccin. Câte vreme nu îl avem și chiar dacă îl vom avea în viitor, nu știm dacă el va funcționa pentru uh, mistreți. Deci avem mai multe niveluri ale problemei. Deocamdată ne concentrăm pe datele cunoscute. Uh, sfaturile științifice arată că e nevoie să se reducă densitatea acestei populații de mistreți. Uh, Trebuie să eliminăm uh, populația de mistreți uh, în multe locuri. Este clar că instrumentele nu, nu sunt aceleași peste tot. Uh, împușcarea, vânătoarea, ridicarea de obstacole și alte mijloace de a elimina această populație în mod cât mai blând posibil, între ghilimele, și cât mai sustenabil și durabil posibil. Nu putem să o trăvim, nu putem să folosim măsuri radicale dar în Cehia, de pildă, așa cum a spus colegul de acolo, am văzut recent, ca și în Belgia, că sunt măsuri care țintite pot fi folosite. Mă refer la acel fencing, acea uh, înconjurare cu uh, bariere. Adică pentru asta e nevoie de a ști exact unde se plasează această populație, unde merge să se adapte și așa mai departe statele membre știu uh, ce au de făcut, uneori însă noi trebuie să le împingem să meargă mai departe. Statele membre au obligația de a avea planuri naționale pe plan uh, național, așadar, pentru a gestiona aceste populații de mistreți, fie că e vorba de populații deja infectate, cum se întâmplă în estul Europei, sau în uh, Europa Occidentală, așa cum s-a întrebat și colegul spaniol. Toată lumea ar trebui să aibă un astfel de plan. Uh, și probabil că da, anumite state membre vor trebui să facă o numărătoare a acestor mistreți, un, o măsurătoare a populației de mistreți respective. Și vânătoarea e foarte importantă aici și noi am încurajat mereu uh, vânătorii să coopereze la aceste măsuri. Bineînțeles că nu dorim să dăm drumul la vânătoare peste tot, nelimitat, ci să se întâmple acest lucru în mod stăpânit, controlat în uh, zonele de focar. Uh, în România, da, populația uh, de mistreți pune mari probleme. Am avut deja 800 de focare care au izbunit acolo. Sunt multe, multe de făcut în această țară. Măsurile luate nu sunt suficiente. România trebuie să meargă către schimbări structurale. Ne-am trimis experții uh, la fața locului de mai multe ori și ultima dată o astfel de eh, eveniment s-a petrecut de fapt la distanță o echipă de veterinari, deci o echipă de urgență care s-a conectat deci de la distanță în luna iunie pentru a transmite consiliere eh, celor care la fața locului se luptă cu această problemă pentru a nu sacrifica filiera de prelucrare a cărnii și pentru a lua alte măsuri specifice. Uh, s-a pus apoi o întrebare legată de zonele de risc 3 și de ce anumite măsuri sunt, durează așa de mult pe teritorii foarte mari așa cum se întâmplă în România, unde avem restricții care se aplică la nivelul fiecărui județ, iar în Polonia la nivelul fiecărui voievodat, deci teritorii uh, întinse. Alte ori însă suntem mult mai țintiți pe teritorii mai mici, orașe comune, cum s-a întâmplat în Polonia. Acolo unde putem să o facem, noi limităm sau delimităm foarte strict zonele vizate și este clar că aplicăm diferite măsuri în funcție de dimensiunile teritoriilor uh, vizate, iar restricțiile se mențin câtă vreme este necesar. În momentul în care știm că boala a dispărut și nu mai este risc, hai să zic un an, așa cum se întâmplă în Belgia, de pildă, în curând vom aniversa un an de când am mai avut cazuri, atunci toate restricțiile dispar așa cum s-a întâmplat la un moment dat și în Republica Cehă. Criteriile pentru a, a, a ridica aceste restricții și a redelimita zonele sunt transparente. Nu comisia le hotărăște. Discutăm cu statele membre și se bifează niște căsuțe și dacă se îndeplinesc aceste criterii, noi nu ne opunem. Nu punem biețe uh, în roapte, roate, nu mergem pe birocrație. Câte vreme avem dovezi că situația este bună, gata, se ridică restricțiile. În anumite zone unde situația rămâne gravă, poate e nevoie de controle la fața locului, de inspecții, Ehm, pentru verificare ne trimitem echipele de auditor și de inspector ca să vedem ce se întâmplă și când totul e în regulă, restricțiile acestea dispar. Au fost multe întrebări puse legate de sprijinul acordat producătorilor și autorităților. Cât privește bugetul de la DG Sante, din aceste fonduri, la dispoziția noastră, am dat deja 200 de milioane de euro în ultimii ani pentru a compensa, în general, pierderile fermierilor care au trebuit să sacrifice animalele și nu sunt uh, sacrificate animalele decât atunci când sunt uh, bolnave, infectate sau probabil cu risc mare de infecție. Altfel nu uh, intervenim. Oricum e vorba de banii contribuabililor europeni. De asemenea, plătim pentru campanii de sensibilizare și uh, Acum ne preocupăm de situația din Germania și cu siguranță în exercițiul acesta de delimitare teritorială, fencing, vom uh, contribui cu bani, așa cum am făcut-o în uh, Belgia, când au fost ridicate barierele respective sau clădite barierele respective. Dar uh, Știți foarte bine în rest ce fonduri avem la dispoziție, știți bine ce înseamnă dezvoltare rurală, dumneavoastră Parlamentul. Pentru, de la PAC, uh, ideea este de a avea producție modernă, dar cu durabilitate pentru ferme. Fie fermele pun în aplicare măsuri de biosecuritate, ori ele dispar. Asta este. Nu are sens să dai bani unor concerne, unor firme și exploatații care nu respectă măsurile de securitate. Uh, pentru că asta nu înseamnă decât să încurajezi lucruri care dăunează economiei europene. Dacă nu există măsuri de biosecuritate, nu cred că trebuie să subvenționăm astfel de producții în condiții proaste. S-a mai pus o serie de întrebări legate de vaccin. Vaccinul nu-l avem încă și probabil el nu va apărea nici uh, în următoarele luni, probabil nici în următorii ani, zic eu. Am investit destul de mulți bani, mulți bani, în ultimii 15 ani, încercând să obținem acest vaccin, <laughs> însă nu-l avem. Poate nu s-au făcut suficiente cercetări științifice sau poate că nici nu este posibil ca el să fie uh, Eh, inventat. Să știți că există boli pentru care nu s-a găsit și nu se va găsi niciodată un remediu de vaccin. Asta este. S-ar putea ca această boală nici să nu poată să aibă un vaccin, dar să nu trebuie să ne împiedice să acționăm în continuare cu măsurile la dispoziție, cu securitate și cu acea regionalizare. Ultimul grant acordat uh, către un consorțiu european de cercetare pe vaccin a fost un grant în valoare de 10 milioane de euro. Proiectul se va termina probabil peste 2 ani. Dacă până atunci tot nu avem acest vaccin la dispoziție, va fi, da, o frustrare, dar asta nu ne va împiedica să aplicăm toate cunoștințele la dispoziție pentru a combate această boală, chiar dacă vaccinul nu există. S-au pus de asemenea întrebări legate de comerțul internațional, ce facem ca să ne asigurăm că acea regionalizare e recunoscută, acceptată de partenerii comerciali. E simplu, ce facem noi? Ne străduim cât mai mult posibil, ne punem la masă discuții și negocieri, uneori reușim. Uh, Noua Zeelandă, Chile, Canada, Statele Unite acceptă regionalizarea și nu o pun sub semnul întrebării. Ei doar vor uh, doar informații. Noi le dăm informațiile necesare și acceptă să comercializeze produsele respective din zonele neinfectate, așa cum noi le declarăm neinfectate. Alte țări însă nu iau deloc în considerare aceste lucruri. Uh, stau cu noi la masă discuție, dau din cap, dar nu fac nimic, adică nu acceptă de fapt acest gen de comerț și noi de gestante nu putem să influențăm așa ceva și nici măcar Comisia Europeană nu poate să convingă partenerii comerciali care sunt încăpățânați, ca să zic așa, și nu sunt deschiși față de discuții. Este foarte frustrant pentru colegii de la DG Trade care investesc mult, negociază, fac lobby, explică, duc muncă de lămurire, uneori reușesc, uneori nu reușesc. Noi, brațul veterinar al comisiei, ca să zic așa, facem și noi ce putem și suntem și noi foarte frustrați atunci când ne deplasăm în China, mergem cu hărțile noastre, le dăm informații și, în schimb, nu obținem uh, absolut nimic. Și pot să vă spun că sunt foarte, foarte nemulțumit și frustrat și eu Eforturile sunt uh, mari, dar nu prea avem uh, rezultate. Vreau să mă opresc aici, am vorbit 10 minute. Sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor, poate chiar un pic uh, mai dezordonate, dar în sfârșit vă spun care este îngrijorarea noastră principală acum. Cu asta închei, în multe zone sau în câteva zone din Europeană trebuie să se schimbe modul de producție a cărnii de porc. Să fie o producție modernă, indiferent de dimensiunile fermelor și să dispară vechea producție la fermele porcine tradițională, nedurabilă și așa mai departe și nesigură. De obicei să știți că firmele, fermele mici uh, familiale sunt cele care nu prea sunt durabile, nu prea avem nevoie de ele în, în Europa, să știți. Având în vedere amenințarea constituită de această boală, nu putem să ne permitem să avem o fermă cu trei porci care să exporte proaste practici și boală și să pună în pericol uh, vecini, ferme vecine din același județ uh, care respectă regula, sunt condamnate să sufere și așa mai departe. Nu avem nevoie de acest tip de fermieri și producători în Europa astăzi. Îmi pare rău că sunt destul de brutal în explicația mea, dar asta e experiența noastră din ultimii ani. Vă mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim foarte mult și noi pentru explicațiile pe larg furnizate. Cu siguranță ele vor fi avute în vedere de către factorii responsabili din statele membre. Dragi colegi, mergem acum la următorul punct uh, pe urmea de zi, cu mențiunea că la cererea Digi Agri și în acord cu domnul președinte Norbert Linz, acest subiect va fi tratat în camera. Prin urmare, nu o să fie transmis live pe internet uh, de către Parlamentul European. Avem așadar un schimb de opinii cu un reprezentant al Comisiei de la DIGI Agri cu privire la chestiuni agricole legate de comerț. Crizele COVID-19 și blocarea aferentă au afectat producția și comerțul cu produse agricole la scară internațională. Cu toate acestea, piețele internaționale